legătură cu Fondul European pentru Investiții Strategice. Îi voi da cuvântul doamnei uh, Kalina Lukashevica numele Consiliului. Aveți cuvânt, estimată doamnă. Madam President, uh, honorable members, uh, thank Vă mulțumesc, doamna președinte, stimați membrii. Doresc să vă mulțumesc pentru că ați invitat Consiliul să participe la această dezbatere importantă privind Fondul European pentru Investiții Strategice, o prioritate pentru instituțiile europene, un bun punct de plecare pentru discuții ulterioare. Mă bucură că am această ocazie să vă împărtășesc părerile mele legate de acest subiect. Parlamentul European a avut un rol hotărător pentru a acorda acestei teme a investițiilor prioritatea necesară în agenda europeană. Mă bucură faptul că pot veni astăzi în fața dumneavoastră pentru că am început să lucrăm la punerea în aplicare acestui plan de investiții. Fondul European pentru Investiții Strategice este o prioritate de vârf pentru președinția letonă și pentru Consiliu. Este esențial să întărim creșterea economică și să reducem șomajul în Uniunea Europeană. Pachetul de investiții a fost creat pentru a atinge aceste două obiective. Și este deosebit de important ca colegiuitorii să lucreze cât mai îndeaproape și cât mai rapid posibil pentru a adopta Cred că este util să aduc aminte uh, faptul că atât președintele Comisiei Juncker cât și Consiliul au stabilit un termen limită ambițios, un calendar ambițios și ne bazăm pe sprijinul Parlament, Parlamentului European pentru a respecta acest calendar. Situația uh, actuală legată de investiții ne cere să trecem la acțiuni hotărâte și rapide. Primele proiecte am dorit să le vedem deja puse în aplicare din acest an. Consiliul a început să analizeze uh, propunerile în uh, grupuri de lucru ad hoc care se întâlnesc uh, foarte frecvent. Deja au avut loc săptămâna trecută două întâlniri. Următoarea întâlnire este prevăzută avea loc mâine. Ne dorim să adoptăm uh, o abordare generală a Consiliului deja până în luna martie pentru a uh, permite suficient timp de lucru și Parlamentului European să respecte termenul limită pus până în vară. Drept urmare, Consiliul va monitoriza îndeaproape progresele acestei uh, propuneri, uh, care va avea un loc de cinste pe uh, agenda de lucru a președinției noastre. O prim, un prim schimb de opinii informal a avut loc deja în Consiliul ieri știu că și Parlamentul are ambiții mari și mă aștept la o cooperare rodnică. Este vorba de o testare a angajamentului nostru de a promova uh, revenirea activității economice în Europa. Stimați membrii Parlamentului European, nu putem uh, supraestima importanța Fondului European pentru Investiții Strategice. Acest fond uh, reprezintă doar o parte a planului de investiții european, așa numitul pilon uh, al lichidităților. Al doilea pilon din planul Comisiei se referă la pregătirea, pregătirea proiectelor și uh, la Centrul uh, de Consiliere privind investițiile fac parte din propunerea legislativă actuală, pentru că aceste două elemente ne ajută să identificăm proiectele viabile și astfel ne asigurăm că va, va fi martorii și unei participări din partea sectorului privat și că aceste fonduri ajung în economia reală. Trebuie să acordăm atenția necesară măsurilor uh, care însoțesc acest uh, plan, pentru că ele vor avea un rol cheie. Cu toate acestea, poate al treilea pilon al acestui uh, plan referitor la îmbunătățirea mediului de investiții va fi cel mai important în atragerea investițiilor private. Este o temă mult mai cuprinzătoare care trebuie discutată la mai multe uh, nivele. Din perspectiva Uniunii Europene este vorba de completarea pieței unice. A fost uh, anunțată deja un număr de măsuri de către Comisia Europeană în, ceea ce, uh, în contextul creării unei uniuni a capitalului european. Consiliul este pregătit să conlucreze cu Comisia în ceea ce privește consolidarea pieței unice și îmbunătățirea competitivității Uniunii Europene. În același timp, avem nevoie de acțiuni și la nivel național pentru a înlătura orice obstacole existente în fața, în fața investițiilor și pentru a permite uh, o creștere economică mai mare în întreaga Uniune Europeană. Și așteptăm cu nerăbdare propunerile Comisiei în acest sens. Planul de investiții uh, este aliniat în totalitate cu prioritățile președinției letone în domeniul uh, politicilor climatice și a competitivității. Știți foarte bine că acest plan nu-și propune să rezolve toate problemele existente în zona euro și în Uniunea Europeană. Șocurile macroeconomice, deflația, uh, Problemele legate de datorii publice ale autorităților locale sunt teme care rămân de actualitate, însă este vorba de un pas în direcția bună, un instrument creat cât mai flexibil care să permită creșterea economică. Reformele structurale, responsabilitatea fiscală și investițiile sunt uh, factorii cheie pentru a crea noi locuri de muncă. Cu alte cuvinte, investițiile reprezintă doar un ingredient al unui mix nu ar trebui să uităm de celelalte ingrediente, uh, prudența fiscală și reformele structurale. Parlamentul, Comisia Europeană și Consiliul trebuie să lucreze împreună și rapid pentru a ne asigura că acest pachet legislativ va răspunde nevoilor concrete din economia europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc acum în numele Comisiei, domnul Katainen. Doamna președintă, distinși membri, e întotdeauna o plăcere să vină în Parlamentul European să vorbesc despre subiecte importante, cum facem astăzi. Aș vrea de asemenea să mulțumesc președinției pentru <clears throat> faptul că a avut uh, planul de investiții pe un punct uh, prioritar pe agenda dumneavoastră la mai puțin de două luni după ce s-a anunțat strategia ambițioasă de a încuraja creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Comisia Europeană a prezentat un proiect de act normativ pentru a înființa Fondul European pentru Investiții Strategice. Uh, ne mișcăm destul de repede. E vorba de elementul central al ofensivei de a europene de a face să curgă din nou fondurile în acea parte a economiei unde este cea mai mare nevoie pentru a stimula crearea de locuri de muncă. Am propus de asemenea să se creeze <clears throat> un sistem de proiecte înființarea unui hub uh, de consilier european pentru a oferi asistența tehnică de care e nevoie pentru a elabora proiecte viabile care să fie beneficiare acestui fond. <clears throat> Pe linia obiectivelor planului nostru, fiecare dintre aceste măsuri vor îndepărta incertitudinea pentru a mobiliza investițiile private de care e atât de mare nevoie. Pentru statele membre, oferim certitudine clarificând modul în care va fi guvernată noua entitate, cum vor fi tratate contribuțiile statelor membre prin pactul de stabilitate și creștere și cum se pot elabora proiectele pentru a avea un impact major asupra creșterii și locurilor de muncă. Entităților corporatiste le oferim certitudine un text legal care explică forma legală și guvernanța Fondului European pentru Investiții Strategice, cu asistență tehnică sporită și <clears throat> transparența în întreaga procedură legată de proiecte. Ne mișcăm rapid și contez pe dumneavoastră pentru un sprijin politic ferm pentru a putea avea acest fond european pentru investiții strategice în funcție în prima jumătate a anului curent. Calendarul e foarte ambițios. Consiliul negociază începând cu 19 ianuarie. E un grup de lucru înființat pentru planul acesta de investiții strategice. E important ca activitatea la Parlamentul European să înceapă cât de curând posibil contăm pe colegiuitori să cadă de acord cu privire la text până luna iunie, pentru ca acest fond să fie operațional până la jumătatea anului. Pentru că ne mișcăm foarte rapid, e important să <clears throat> vă explicăm foarte clar, de fapt, ce facem. Aș vrea să mă refer în special la guvernanță, la alte amănunte. În ce privește? Tratamentul SGB, contribuțiile statelor membre vor fi tratate favorabil în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere. Vor fi deschise contribuțiilor din statele membre în mod direct sau prin băncile comerciale naționale. Statele membre pot să contribuie și la nivelul diverselor proiecte. Contribuțiile sub forma <clears throat> de capital nu va fi socotită când se calculează ajustarea fiscală. Cofinanțarea cu aceste obiective sau platforme de investiții vor fi eligibile prin clauza investiții modernizate. În ce privește guvernanța, prevedem o structură la două niveluri de guvernanță. Această structură de guvernanță a fost proiectată astfel încât să permită fondului să elimine incertitudinile pentru investitori care Mm? își asumă riscuri mai mari decât uh, proiectele finanțate de Banca Europeană de Investiții. E de importanță deosebită pentru că acesta trebuie să poată să sprijine proiecte cu un uh, profil de risc mai mare în țări și sectoare din economie unde e nevoie, cea mai mare nevoie de aceste fonduri. În practică, Consiliul de Conducere va defini orientările acestui fond. Acestea vor stabili proiectul de risc al fondului și criteriile pentru selecția proiectelor. Consiliul de conducere va consta din reprezentanții ai partenerilor, adică Comisia și BEI. Și pe viitor, orice entitate terță care va participa la Fondul European pentru Investiții Strategice cu acordul partenerilor. Atât timp cât singurii contribuitori la Fondul European pentru Investiții Strategice sunt uh, Uniunea Europeană și BEI. Toate deciziile în Consiliul de Conducere vor fi luate prin consens. E vorba de șase experți independenți care își vor uh, împărți selecția proiectelor. Proiectele vor fi selectate pe baza meritelor proprii, iar orientările de investiții stabilite de Comitetul de Conducere investitorilor se spune că această selecție independentă bazată pe merite e de o importanță deosebită dacă vrem uh, ca sectorul privat să financeze și el. Orientările de investiții definesc criteriile pentru selectarea proiectelor care vor fi adoptate de către Consiliul de Conduce ESI odată ce va fi adoptat regulamentul de resort. Dar criteriile de bază sunt clare deja încă de pe acum. Proiectele în această inițiativă vor trebui mai întâi să fie viabile din punct de vedere economic cu sprijinul acestei inițiative. În al doilea rând, suficient de mature pentru a fi evaluate pe plan global sau local. În al treilea rând, plus valoarea europeană și coerența cu prioritățile de politică europene, cum ar fi strategia UE 2020 pentru creștere inteligentă inclusivă, pachetul de climă și energie 2030 și alte priorități strategice. Propunerea precizează că ESI ar trebui să se concentreze pe proiecte cu uh, un profil de risc mai ridicat pentru a contribui pe lângă instrumente deja existente. Acest uh, fond să fie utilizat doar că nu e de finanțare disponibilă din alte surse în termenii obișnuiți responsabilitate, faptul că va prezenta rapoarte față de Parlament, uh, va exista o responsabilitate de plină. Monitorizarea este structurată în jur la două principii cheie. Mai întâi, raportare. BEI va raporta de două ori pe an Comisiei și o dată pe an Parlamentului și în ce privește finanțarea și operațiunile în baza regulamentului. Raportul va fi făcut public. Comisia va prezenta raport Parlamentului European și în legătură cu aplicarea regulamentului. Această responsabilitate va implica faptul că Parlamentul European va avea dreptul să organizeze oricând audieri cu directorul Fondului European pentru Investiții Strategice. Directorul va avea de asemenea obligația legală de a răspunde rapid, verbal sau înscris, la întrebările adresate de către Parlamentul European. Parlamentul poate să ceară raportare și din partea Comisiei. Distinși membrii, propunerea prezentată astăzi trebuie să fie completată de către o serie de măsuri pentru a îndepărta barierele în calea investițiilor pentru a avea o piață unică reală. Pentru mine e cea mai importantă parte a planului de investiții. Pentru a face o schimbare structurală permanentă în direcția adecvată și pentru a deschide noi oportunități de investiții. În legătură cu acest sec de acțiune, există detalii în programul de activitate al Comisiei pentru 2015. Vom face o propunere suplimentară în legătură cu Uniunea Energetică, piața unică digitală și o strategie a pieții interne pentru bunuri și servicii în cursul anului curent. Așteptăm să conlucrăm cu dumneavoastră pe aceste subiecte. În fine, distinși membri, aș vrea să semnalez că Deși există multe amănunte tehnice în planurile prezentate astăzi și trebuie să le discutăm, e important niciodată să nu scăpăm din vedere imaginea de ansamblu și lucrul de care este nevoie. Criza de încredere blochează fluxurile de investiții de care e nevoie în economia europeană. În ansamblu, noile măsuri ar trebui să refacă încrederea investitorilor și să facă să curgă investițiile în regiunile și sectoarele din economie unde e nevoie de crearea de locuri de muncă. E o urgență reală pe plan politic pentru că nevoile sunt foarte mari pe teren. Aștept cu interes să lucrăm împreună cu dumneavoastră în Parlament pentru a adopta aceste propuneri cât de curând posibil și să avem un impact real asupra investițiilor din Europa. Mulțumesc, domnule comisar. Vom începe această dezbatere cu intervențiile în numele grupurilor și o să-i dau cuvântul domnului Weber din partea PPE, timp de patru minute. Doamna președintă, domnule vicepreședintă, doamna reprezentată a Consiliului, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mulțumesc domnului Catainan pentru această prezentare. Grupul politic PPE salută propunerea Comisiei Europene privind planul de investiții european și uh, cadrul este unul potrivit. Nu este vorba de investiții finanțate prin uh, datorii, ci de fonduri uh, private care urmează să creeze locuri de, locuri de muncă. Este calea potrivită din punctul nostru de vedere, deci vă mulțumesc pentru aceste propuneri. Dragi colegi, mai târziu ne vom referi și la detalii. Astăzi Aș dori să fac o legătură între această propunere uh, cu două evoluții uh, economice și politice din Uniunea Europeană. Și anume ce s-a întâmplat în urma alegerilor de duminică din, uh, din Grecia. În primul rând, aș dori să fac trimitere la noul uh, start propus de domnul uh, Tsipras pentru Europa, care nu este posibil conform viziunii uh, Siriza, ci doar propunerilor făcute, conform propunerilor făcute de Comisia. Organizația Mondială a Muncii a publicat cifre care ne arată că acest plan de investiții poate crea până la 2 milioane de noi locuri de muncă în Europa. Deci este vorba de un stimul puternic adus uh, economiei europene. Dragi colegi, m-a referit la Grecia pentru că eu sunt convins că multe din lucrurile pe care dorim să le facem din punct de vedere investițional uh, sunt amenințate de evenimentele de, de duminica trecută. Dacă, de exemplu, primul ministru uh, Tsipras uh, anunță că nu dorește să plătească datoriile suverane. Mă întreb cum putem să îi convingem pe investitorii privați să participe la acest uh, fond de investiții dacă statele nu își respectă cuvântul dat. Ce se întâmplă? Unde, unde rămâne solidaritatea dacă uh, state ca Cipru trebuie să plătească 100 de, mil- de milioane de euro dacă uh, Uh, Italia trebuie să plătească din nou sumă imensă și Spania la fel și uh, Irlanda trebuie să plătească 346 de miliarde de euro. Deci, bailout înseamnă că datoriile Greciei sunt asumate de celelalte state europene nu trebuie ca Spania, Cipru, Irlanda, Portugalia să plătească datoriile Greciei. Nu cred că acest lucru asigură stabilitate în Europa, ci din potrivă instabilitate. Promisiunile electorale făcute uh, de a avea cheltuieli publice de 11, mai mult de 11 miliarde de euro nu vor contribui la recâștigarea încrederii investitorilor privați. Am uh, lansat un uh, apel ca ca să înțelegem uh, că în Grecia, în cele din urmă, s-a ajuns la o creștere economică și că această situație nu ar trebui să fie uh, pusă în uh, pericol. Am văzut că s-a creat o coaliție de guvernământ cu forțe de, de dreapta extremă și că din noul guvern nu face parte nicio femeie, doar bărbați deci nu cred că există vreo legătură cu uh, egalitatea de șanse între bărbați și, uh, și femei în noul guvern elen. Cine uh, se uită la evoluția economică de astăzi va vedea că în Irlanda se ajung, există o creștere economică, în Letonia există creștere economică, în Spania au fost create în ultimul an un milion de noi locuri de muncă, deci toate guvernele unde uh, creștini-democrații sunt la putere au asigurat o uh, perspectivă bună din punct de vedere economic și nu dorim să renunțăm la aceste, la aceste evoluții pozitive. Domnule uh, Weber, mai multe întrebări prin cartonașul Blue Card. Voi accepta doar una. Doamnă von Storch. Domnule Weber, salutați acest pachet de investiții de 315 miliarde de euro. Nu cred că este o mare surpriză. Ați spus că nu este vorba de investiții finanțate prin datorii. Mi se pare incredibil, pentru că tocmai despre asta este vorba. Pompăm bani publici, îi mărim de la, la, la sume mai mari, deci este vorba de o finanțare publică. Și apoi, dacă cifrele prezentate de dumneavoastră, conform cărora 315 miliarde de euro vor crea 2 milioane de locuri de muncă, de ce nu reușim să dublăm aceste cifre și atunci nu vom mai avea deloc șomaj în Europa? Mă bucură să văd că și populiștii din Parlamentul European încearcă să, să rezolve situația în care ne aflăm nu este vorba de crearea de noi datorii publice, ci de atragerea unor investitori uh, privați care să investească în economia europeană. Tocmai de aceea mie mi se pare că propunerea domnului Katainen este cea potrivită. Reluăm dezbaterea cu intervenția doamnei Rodriguez în numele socialiștilor și democraților. Două minute, doamnă Rodriguez. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu siguranță vom avea ocazia de a vedea păi care sunt implicațiile evenimentelor recente din Grecia, însă ceea ce e sigur e că avem nevoie de un program cu Grecia condus de Comisie, de Parlament, pe baza răspunderii fiscale și pentru a asigura progrese reale și adevărate posibilități de creștere și de creare de locuri de muncă în Grecia. Însă pentru asta e nevoie de investiții. Și de aceea dezbaterea noastră de astăzi este atât de relevantă. Situația e urgentă și de aceea, în numele grupului nostru, aș vrea să vă spun că suntem foarte îngrijorați de mm, încetinala cu care avansează lucrările la acest fond pentru investiții strategice. Suntem foarte îngrijorați de faptul că statele membre deocamdată nu fac promisiuni de a mm, injecta capital în acest fond baza uh, capitalului e fundamentală pentru ca acest uh, fond să poată crește capacitatea de creditare. Asta e practic principalul punct și lucrurile nu prea merg bine. Știm foarte bine că contribuția comunitară la acest fond nu e suficientă. De asemenea, sunt foarte îngrijorată de faptul că ministrul german Schäuble recent a legat intenția Germaniei de a face o contribuție națională. E un semnal foarte prost. După părerea mea, trebuie să depășim acest obstacol cât mai rapid. Uniunea Europeană are nevoie de investiții masive, de proiecte care să fie adaptate la nevoile din economia reală și de aceea trebuie să ne asigurăm că toate statele membre, inclusiv cele care Uh, sunt în procedura de deficit excesiv să poată contribui. Sper să puteți veni cu ceva concret până la următorul summit al zonei euro. Domnul Kamal acum de la ECR, două minute și jumătate. Mulțumesc. ECR salută faptul că Comisia dorește să restrângă uh, aceste uh, lacune de investiții. Europa. Dar vorbesc cu investitori care au bani, dar sunt speriați de birocrație și văd alte părți ale lumii ca fiind mai atractive. Deci trebuie să recunoaștem că acest fond nu va fi un, o super soluție. Cea mai mare parte a soluției, de fapt, nu e fondul în sine, ci așa numitul piron al treilea. Ce trebuie să facem este să reducem birocrația, să eliminăm barierele în calea investițiilor. Să vă dau un exemplu. <clears throat> E vorba de împrumuturi printr-o platformă americană peer-to-peer. -peer. Ei îmi spun că vor să vină în Europa, dar sunt îngrijorați că legislația Uniunii Europene nu le va permite să aibă succes. Adevăratul test al reușit aici nu este câte conducte se instalează, ci câți întreprinzători vor primi finanțare și vor crea locuri de muncă durabile. Și odată te încep activitatea, trebuie să vedem că legislația europeană nu îi face să o și înceteze. La începutul anului firmele trebuie să plătească acum TVA în țara clientului și nu în țara în care fac vânzare. Știm că această lege e destinată marilor firme precum Amazon, care vinde prin țări cu taxe scăzute, dar această legislație de model unic închide și micro-întreprinderi, uh, cum ar fi cărți electronice, mm, online design sau brevete online, pentru că nu pot să îi taxeze în 28 de state membre, pentru că nu există prag de TVA și dacă refuză să vândă în alte țară membra a Uniunii Europene, li se spune acum că ar putea încălca regulile antidiscriminare. Deci, oricum sunt într-o situație proastă și până ce facă și închid ușile. Deci, haideți să vorbim aici despre ajuta IMM-urile. Să vorbim despre piața unică digitală să vorbim despre aceste programe de investiții, dar dacă suntem cu toții serioși, haideți să distrugem birocrația care dăunează firmelor astăzi și aici. Până când nu eliminăm birocrația, nicio investiție nu va fi suficientă. Bob Dylan a întrebat la un moment dat pe câte drumuri trebuie să meargă. Să vă întreb, câți investitori trebuie să plece din Uniunea Europeană înainte ca noi să eliminăm uh, barierele, câte firme să se închidă, câți oameni să fie șomeri înainte de a deschide piețele. Mă tem, cum spune și Bob Dylan, că răspunsul e ceva care bate în bătaia vântului. Totul e în bătaia vântului. Uh, Președinta, mulțumesc și acum uh, domnul Telișca, trei minute. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Domnule vicepreședinte Catainen, doamnă ministru, în primul rând, aș dori să vă asigur că grupul meu politic acordă importanța necesară acestui plan de investiții. Cred că uh, sunteți pe calea cea bună. Vă referiți la așteptări în modul uh, corect, pentru că cei trei piloni pe care se bazează acest plan sunt pilonii așteptați de uh, antreprenori. Este vorba într-adevăr de recâștigarea încrederii, de încrederea uh, că instituțiile europene vor reuși să răspundă uh, problemelor reale cu instrumentele potrivite. Ridicăm aceste așteptări, suntem la jumătatea drumului, dar măcar ne aflăm pe această cale. Este mult mai important să ajungem și la rezultate. Domnule vicepreședinte Katainen, Ați spus că, din punctul dumneavoastră de vedere, pilonul pieții interne este și mai important. Sunt de acord cu dumneavoastră, aceasta este realitatea. Poate vă aduceți aminte de discuția pe care am purtat-o în grupul nostru politic, condiționalitatea legată de reformele structurale. Dumneavoastră ne-ați ne-ați uh, explicat că avem nevoie de măsuri simple. Eu cred că găsim măsurile pentru a simplifica lucrurile pentru proiectele concrete, dar și pentru statele membre. Dar am înțeles că nu s-a ținut cont de acest punct până acum și aș mai dori să spun ceva. În legătură cu ce spuneați dumneavoastră, dacă Uniunea Europeană va veni cu un plan de investiții, eu m-aș aștepta ca Comisia să încearcă să impună statelor membre planuri proprii de investiții. Acum uh, se propun diferite proiecte, eu am văzut unele dintre ele, unele sunt mai încurajatoare decât altele și eu am încredere că oamenii care știu ce înseamnă viabilitatea economică vor ști ce să aleagă, dar vor avea și mai multă încredere dacă în cadrul acestor proiecte depuse vom vedea că sunt tratate chestiuni concrete de către administrațiile naționale în ceea ce privește realizarea fiecărei uh, bucățele de piață internă. Comisia știe foarte bine uh, ce probleme au statele membre. O mai bună reglementare, reducerea poverii birocrației. Sunt de acord uh, ca liberal că reducerea birocrației e foarte importantă. Lucrez de 9 ani în lumea afacerilor și totdeauna oamenii din acel mediu spun că birocrația e principala problemă ar fi nevoie de un plan național de investiții prin care să se ceară măsuri concrete. Două observații ca să închei. În primul rând, m-aș fi așteptat la mai mult de la președinția letonă în, ceea, în legătură cu ceea ce ni s-a prezentat astăzi. Uh, nu numai că au fost reuniuni, cum ați spus că a fost și luni o reuniune, dar ce s-a întâmplat la acele reuniuni? Ce spuneți statelor membre? Ce vreți să ne transmiteți nouă Parlamentului? Pentru că altfel știm că este important și știm că reuniuni se tot organizează. Oricum vreau să vă urez mult succes. Noi uh, vă vom susține dacă vrem să vedem uh, sol soluții și la cei doi piloni. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Papadimulis în numele GUE 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Samaras a pierdut alegerile în Grecia, dar asta înseamnă democrație. Vă rog să nu lansați acum o uh, uh, vânătoare de vrăjitoare și să speriați pe toată lumea cu ce se întâmplă în Grecia. Poporul grec a trecut printr-o perioadă catastrofală de austeritate, ani și ani de sărăcie. Poate că dumneavoastră aveți prieteni bogați în Grecia, dar ei nu plătesc impozite. Practic, eu cred că e vorba de a da speranță întregii Europe pentru că austeritatea unilaterală nu are ce căuta. Domnul Draghi a spus, vom face orice va fi nevoie pentru a proteja moneda euro. La fel, Consiliul, Comisia. Trebuie făcut chiar absolut orice pentru a aduce um, creștere. Trebuie găsite alte soluții decât devastarea pe care o aduce austeritatea. Pachetul Juncker și alocarea acestor investiții, haideți să ne asigurăm că acestea se îndreaptă în special către țările care suferă de subinvestiții, unde este multă sărăcie, șomaj. Și eu unul mă bucur că atât Comisia cât și Consiliul au recunoscut situația dramatică a Greciei. Ce s-a întâmplat în Grecia e o rază de speranță pentru poporul european. Domnul Lucă acum. Uh, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Luche. Acceptați întrebarea? Vă rog, domnule Luche. Colegul Weber a spus că Grecia a cunoscut solidaritatea în zonei euro. Sunteți de acord cu mine că poporul elen nu a beneficiat în niciun fel de pe urma acestei solidarități? a fost uh, desfășurată o politică de salvare a monedei euro, care a făcut ca șomajul să crească foarte mult, ca și șomajul în rândul tinerilor. Și deci solidaritatea zonei euro a fost adresată de fapt numai uh, creditorilor și instituțiilor bancare. Weber, în νέα δημο... για όσα περιγράφεται, Am să răspund și dumneavoastră cum a spus domnul Weber. Prietenii Domnul Weber au avut de suferit, chiar și ce de la PASOC. Totuși, domnule Luca, răspunsul, soluția nu este o revenire a Greciei la moneda națională, drahma. Asta ar însemna că și contribuabilii germani vor pierde bani și va fi un dezastru nu doar pentru Grecia, ci pentru toată zona euro. Ceea ce ne dorim este creștere, dar cu justiție, reforme, da, dar nu un stat clientelist, nu uh, Uh, corupție, fraudă fiscală, în care timp de 40 de ani a fost cuvântul de lege. Atât pentru pasul cât și noua democrație. Pentru vers 1 minut 30, domnul Ecut. voorzitter. En eh, ik wou het weer gaan hebben over... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi despre planul de investiții și lăsăm Grecia pentru ceva mai târziu. Doresc uh, să mulțumesc uh, Comisiei pentru acest plan de investiții care este binevenit acum după atâția ani în care s-au pus accentul pe măsuri de austeritate și economii. Aceste propuneri au trei obiective principale și aș dori o reacție din partea domnului comisar Catainen. Uh, um, o problemă este lipsa controlului democratic. Se spune că planul trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene, dar nu e clar. Um, știm că avem un Consiliu de Investiții, un comitet de pilotaj, dar pentru Parlamentul European este esențial ca el să fie uh, complet implicat în calitate de colegiuitor în legătură cu alocarea fondurilor. Apoi, în al doilea rând, dacă ne uităm la lunga listă de proiecte propuse de statele membre, uh, putem observa că foarte multe milioane sunt dorite pentru uh, termocentrale, centrale nucleare, Uh, pentru uh, uh, autostrada din jurul orașului Anvers, de care se bucură colegii flamanți, nu-i așa? Dar să nu uităm că important aici este interesul public. Și în al treilea an, în rând, acest plan nu este suficient pentru a reporni economia europeană. Pierdem atât de mult prin evaziunea fiscală. E nevoie de fonduri suplimentare. Domnul Wolf. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Katainen. Recunosc că sunteți unul dintre comisarii care par să înțeleagă uh, cât de gravă este situația economică prin care trece Europa și zona euro și mă bucur acest fapt. După prăbușirea din 2008, zona euro e singura regiune din lume care nu crește. Impactul asupra oamenilor este foarte grav. Șomaj, sinucideri, austeritatea îi afectează pe toți și vedem asta cel mai mult în Grecia. Dar, domnule Katainen, binevoitorii încearcă să găsească soluții, dar soluția pe care încercați să o obțineți prin acest fond de investiții strategice nu este soluția corectă. Dintr-o dorință disperată de a uh, ajunge din urmă SUA la creștere și dezvoltare, Universitarii din Europa au găsit uh, această soluție falsă, euro. Au lucrat din greu, au cuantificat problema, au făcut seminare pe tema euro. Dacă ați recunoaște că euro este ceea ce cauzează problemele și dacă um, veți înțelege acest lucru, nu va mai trebui să cheltuiți 20 de miliarde ca să strângeți 350. Mulțumesc, domnul Zarianopoulos, un minut. Γιατί τα ευρωπαϊκά μονοπόλια χαιρετίζουν το επενδυτικό Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Sunt sigur că monopolurile europene se vor, își vor freca mâinile la aflarea veștilor despre pachetul Juncker. Practic, e o formă de a vărsa bani publici în investiții. Țările vor plăti acești bani pentru că vor suferi din nou de tăieri bugetare, tocmai pentru a putea contribui la acest fond și eu cred că aici se opresc lucrurile. Încă încercăm să scădem costul forței de muncă, încă încercăm să atragem investițiile private și acum se va spori presiunea asupra lucrătorilor. Iată care e mesajul lansat de semestrul european. Totul pentru monopolurile europene. Și singurul benchmark pe care îl vor aplica e care sunt avantajele lor. Doamna Grostet, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă președinte a Consiliului. Bineînțeles, nu putem decât să sprijinim propunerile comisiei, pentru că avem nevoie de un imbold important pentru a ieși din această criză în Uniunea Europeană. Comisia a înțeles că uh, e nevoie urgentă de măsuri. Uh, ne bucurăm că a propus astăzi acest fond și este important uh, ca Parlamentul să participe la gestionarea acestui fond. Suntem, bineînțeles, de acord cu prioritățile uh, Uh, prezentate ale acestui uh, fond. Uh, suntem de acord și cu guvernanța propusă și cu o metodă transparentă de selectare a proiectelor. Dar va trebui să-i seducem cumva pe investitori, să scăpăm de birocrație, să atragem investitorii pe teritoriul european Uh, nu ne putem permite să nu facem tot ce ne stă în putere pentru a ne păstra avansul tehnologic, pentru că am pune în pericol industria europeană și șansele noastre de creștere economică. Uh, mă tem că va fi afectat uh, programul Orizont 2020. Avem atât de multă nevoie de acest program. Am negociat uh, Uh, aprig aici la Parlament pentru acest program acum câteva luni. Închei, doamnă președinte, adresându-mă Consiliului, spunând că responsabilitatea statelor membre este mare, pentru că statele membre ezită uh, să participe bugetar la acest fond. Mulțumesc. Monsieur Wolf, vous venez de prendre... Domnule Wolf, Tocmai ați luat cuvântul, așa că vom merge mai departe cu dezbaterea. Dau cuvântul doamnei Toma, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, domnule comisar, înainte de toate mulțumesc pentru prezentare. Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu cei care denunță uh, șmecheria domnului Juncker care ar scoate ca un uh, magician 350 de miliarde din pălărie. Dar eu cred că dacă spunem lucrurilor pe nume, vom câștiga la credibilitate, pentru că acest plan uh, arată că sunt indispensabile investițiile publice în Europa, reprezintă baza unui împrumut comunitar care nu poartă acest nume și e păcat pentru că acest fond e bazat pe acțiunea publică și va reda încrederea investitorilor privați. Comisia face un prim pas pe care noi, socialiștii și democrații, îl cerem de când a început criza, și anume să se intervină prin investiții publice. Dar Europa nu are nevoie doar de 350 de miliarde în 2 uh, ani, ci mai mult în fiecare an. Și pentru asta va trebui ca statele membre să se mobilizeze și să-și însușească acest nou instrument prin proiecte, dar mai ales contribuind la acest fond. Și ca să incite statele membre, Comisia a prezentat o nouă interpretare a flexibilității Pactului de Stabilitate Consiliului, iar, uh, doamnă ministru, Consiliul trebuie să își țină acum promisiunea pentru că altfel totul va rămâne literă moartă. Mai rămân multe întrebări legate de guvernanță, legate de obiectivele dumneavoastră. În primul rând, viabilitatea proiectelor prezentate de comisie, drept criteriu central de selecție. La majoritatea proiectelor acest lucru este excelent, dar uh, un articol din regulament vorbește despre proiecte de formare eligibile pentru acest fond și de educație. Cum se va calcula în cazul acestora viabilitatea? Cum vor fi uh, evaluate proiectele de investiții pe termen foarte lung? Și uh, care sunt bazele unui model inclusiv social? Cum se vor alege exact proiectele? Pentru că dacă mm, mm, Consiliul va avea încredere doar în BEI și independența acesteia, cum vor face atunci cei din comitetul de expert, comitetul de experți ca să țină cont de mizele macroeconomice? Mă voi opri aici, aș mai fi dorit să vorbesc despre șomajul tinerilor și uh, energie, dar nu mai am timp, mă scuzați. Cred că veți mai avea 30 de secunde, aveți un cartonaș albastru. O acceptați? Domnul Toirer, 30 de secunde. Stimată colegă Toma, ați spus că doriți programe anuale de miliarde. Astfel de sume doriți în fiecare an, spuneți dumneavoastră, dar nu spuneți și cum doriți să finanțați aceste programe. Nu spuneți că relaxarea cantitativă în Marea Britanie este făcută tot prin intermediul fondurilor structurale. Nu vorbiți deloc despre politica financiară, vreți doar finanțare pentru niște programe care nu sunt totdeauna finanțabile. Doamna Toma, mi se pare că pe acest plan sunt de acord cu Comisia. Ce facem noi sunt investiții publice, pentru că folosim bugetul Uniunii ca garanție pentru un împrumut comunitar, asta spuneam, iar uh, Comisia interpretează pactul de stabilitate, incitând statele membre să investească, exact asta spuneam, și, dat fiindcă mai am puțin timp de vorbire, vreau să spun că tocmai Uniunea Europeană are nevoie ca toate statele membre să beneficieze de acest fond, de aceste proiecte, de acest fond de investiții și vreau din nou să întreb Comisia uh, cum uh, cât, cât, câtă prioritate se va acorda regiunilor în dificultate din acest fond? Domnul Starbati, un minut. Doamnă președinte, Uniunea Europeană are o uh, filozofie centrală. Reacționează la provocările sociale și economice prin planuri vizionare și fonduri financiare. Vă amintesc strategia de la Lisabona, atunci, uh, până în anul 2000, trebuia să fie atins un nou obiectiv strategic, să se creeze uh, în Europa cel mai dinamic spațiu al economiei bazate pe cunoaștere. Însă planul a eșuat uh, și acum suntem în fața unei sfărâmări strategice. Nu avem creștere, în schimb avem șomaj în masă, investițiile șchioapătă și ce face Comisia? Vine cu un nou plan, un nou fond european pentru investiții strategice. Dacă analizați acest plan, veți vedea că uh, seamănă cu cele dinainte. Oricine se pricepe la uh, investiții și la proiectarea investițiilor își va da seama că un astfel de plan nu poate să funcționeze și acum îmi amintesc un citat din Brecht pe care trebuie să-l uh, auziți cu toții. Își face omul un plan, vede o mare lumină, își face și un al doilea plan și pe urmă nu se realizează niciunul. Mulțumesc, domnul Omarji. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule vicepreședinte. Știți, cel de-al șaselea raport uh, pe coeziune constată un regres al obiectivelor de coeziune din 2008 încoace. Și doresc să vă atrag atenția asupra faptului că dacă aceste miliarde de investiții prevăzute vor fi deversate din nou doar pe regiunile cele mai bogate, atunci toate efectele politicii de coeziune vor fi anihilate odată în plus, iar disparitățile între regiuni nu vor face decât să se agraveze. Ca atare, trebuie să veghem ca toate tipurile, toate categoriile de regiuni să beneficieze de acest plan de investiții. Și nu este o dorință pe care o exprim, ci cred că este o obligație care se impune de la sine Comisia Europene. Comisia va trebui să vegheze și ca acest plan să nu ajungă să financeze ceea ce piețele și industriile nu au capacitatea să financeze, cum ați spus, avem nevoie de riscuri, de mm, un salt îndrăzneț, avem nevoie de un New Deal pentru Europa. Mă gândesc bunăoară la investiții în în economia maritimă, în uh, industria culturală și mă gândesc îndeosebi la aceste cartiere dificile unde există mulți tineri de talent care au multe proiecte, în special în domeniul digital, proiecte care nu cer decât să poată să se realizeze și au nevoie de susținere. Un ultim argument în ce privește guvernanța, Parlamentul va trebui asociat pentru că astfel de decizii sunt decizii politice. Mulțumesc. Un minut, doamna Vana. Stimată doamnă președinte, studiul apărut astăzi al Organizației Internaționale a Muncii vorbește despre un uh, potențial de creare de locuri de muncă de 2,1 milioane până în 2018 prin acest plan. Asta însă uh, dacă se respectă anumite condiții, dacă investițiile masive în piața de muncă au succes, mai ales în regiunile unde șomajul este foarte mare, și dacă se implementează și măsuri de susținere în domeniul uh, formării și educației. Domnul vicepreședinte Katainen a fost la Comisia pentru Bugete săptămâna trecută și a spus că obiectivul planului de investiții este să stimuleze și să atragă investitori privați și să dezvolte competitivitatea. Astfel se menționează și uh, Uh, obiectivele Europa 2020. Printre acelea sunt protecția mediului, combaterea sărăciei și altele. Uh, oare aceste criterii vor fi obligatorii și pentru planul de investiții? Cum vreți să vă asigurați că aceste criterii de calitate vor fi respectate de comitetul director? Mulțumesc. Eh, Domnul Zani, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest plan de investiții Eh, este menit să fie un alt eșec al Uniunii Europene care se demonstrează în continuare incapabilă să facă față crizei economice. Cum puteți închipui că planul se poate baza aproape exclusiv pe investițiile private, uh, având în vedere că lipsa de încredere și lipsa de perspective de creștere nu va convinge niciodată investitorii să uh, investească? Este clar că e nevoie de, de o intervenție publică masivă pentru a crea bazele, pentru ca apoi și investițiile private să sosească. Este o utopie ce doriți statele membre trebuie să uh, nu mai trebuiască să fie obligate să respecte condițiile de rigoare bugetară și să poată să uh, investească. Statele Unite depășesc uh, deficitul din PIB de, de 3% de ani de zile. Noi avem reguli absurde care limitează creșterea și dezvoltarea. Avem peste 20 de miliarde de facturi neplătite. Poate am putea porni de aici pentru a relansa creșterea europeană. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul González Pons, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Spania susține acest fond pentru investiții și vă solicităm să aplicați principiul de adiționalitate, adică acest fond să nu înlocuiască investițiile BEI, ci să financeze marile investiții cu risc sporit. Altfel, putem găsi investiții și altundeva. Împărtășim cu dumneavoastră obiectivele fondului, adică de a aduce un impact direct asupra economiei, să creăm locuri de muncă. Iată de ce aceste investiții trebuie să fie de cea mai înaltă calitate. Trebuie să fie investiții în tehnologie pe termen mediu. Trebuie să înlesnim aceste investiții, să acționăm mai rapid în alegerea, în selectarea proiectelor, pentru că nu putem înșela așteptările aici. Trebuie să acționăm și în acest caz, ca și în cazul oricăror promisiuni, acestea trebuie respectate. Nu o schimbare de guvern face ca angajamentele uh, să se schimbe. Oricare ar fi culoarea politică a vreunui guvern, trebuie să respecte promisiunile, nimeni nu trebuie să fie factor de risc pentru ceilalți. Pentru că nu putem să ne expunem partenerii la risc dacă nu respectăm angajamentele luate și dacă ne gândim doar la avantaje, toată lumea va avea de pierdut. Un cartonaș albastru acceptați, domnule s-a răspuns, Da. Președinte, va trebuie să ne oprim cu această procedură cartonaș albastru pentru că suntem în întârziere. Domnul Zani are o întrebare. Vă rog. Domnule Zani. Rizi? Köszönöm szépen, eh, elnök eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să pun și o întrebare. Am înțeles bine oare că um, Uh, colegul nostru se are îndoieli legate de acest fond? Credeți că acest fond și vorbitorul se întrerupe? Domnul Gonzales. Gonzales, eu am spus următoarele. Acest fond trebuie să țină seama de principiul de adiționalitate, e tot. Asta ce înseamnă? Banii destinați acestui nou fond de investiții nu se substituie angajamentelor de investiție ale BEI. Există proiecții deja lansate care uh, afectează multe regiuni din Europa. Asta e tot. Două minute, doamna Van Brem. Comisaris, um, rad. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, stimată doamnă reprezentantă al Consiliului. S-au spus multe lucruri despre Grecia, dar nu cred că trebuie să vorbim despre Grecia aici, chiar dacă putem uh, trage minte învețăminte din, de pe urma acestor alegeri. Unu, trebuie să acceptăm rezultatul democratic al unei alegeri și uh, apoi să putem uh, să concepem că există și alte soluții politice posibile. Uh, dar această politică este necesară și este în curs de realizare. Domnule Cataina, în planul de investiții, este dovada și, bineînțeles, să sprijinim tot vorbim despre reforme structurale. Au deseori aceste cuvinte. Noi suntem pentru reformele structurale. Bineînțeles, ne putem întreba ce fel de reforme structurale dorim. Cred că există consens în legătură cu faptul că dorim să ne transformăm economiile, că dorim o economie ecologică și durabilă și trebuie să facem anumite alegeri în acest sens. Pentru că conferința de la Paris bate la ușă și cred că trebuie să se ajungă la un consens în legătură cu ce dorim de la această conferință și cred că acest consens trebuie să se regăsească în planul de investiții. Este important acest lucru. Și mă adresez acum colegului Eichhout. Uh, s-a făcut o analiză a unei țări întregi de propuneri făcute și analiza arată că peste 600 de miliarde au fost cerute pentru a sprijini economiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Deci, mai mult de jumătate decât suma prevăzută uh, sunt propuneri de proiecte care se încadrează într-o economie a viitorului durabilă și ecologică. Trebuie să investim în mod durabil pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Urtasun, un minut. El otro día nos quedamos un poco sorprendidos en su Mulțumesc. Ultima dată am fost uh, surprinși atunci când uh, ați venit uh, la comisie și ne-ați spus că niciun stat membru nu și-a niciun fel de angajament pentru a susține planul Juncker. De fapt, uh, avem impresia că acest plan se învârte în gol. În al doilea rând, dacă doriți să transferați fonduri din fondurile europene, Orizontul 2020, mecanismul conectare Europei și așa mai departe. Nu credeți că vor fi consecințe dacă mutați aceste fonduri dintr-o parte în alta? După aceea aș spune că trebuie să avem și o oarecare condiționalitate, deci profit uh, pe plan social și pe plan ecologic. Ne, uh, ne liniștesc unele idei ale statelor membre, pentru că riscă să se ajungă la o adevărată catastrofă socială și de mediu. Acest lucru nu corespunde cu politicile Uniunii Europene și cu ce prevede BEI. Mulțumesc, domnul Fernandez, 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Fondul European pentru Investiții Strategice este inovator și va aduce mai multe locuri de muncă, va ajuta afacerile, va promova antreprenoriatul, va aduce la un plan ambițios de investiții care va avea multe efecte colaterale pozitive și va consolida piața internă. Ne va permite să scăpăm de obstacolele pentru aprofundarea pieței interne rețelele se vor ameliora, în special în ce privește domeniul energetic și domeniul digital, vor ameliora competitivitatea noastră și vom deveni poate mai independenți din punct de vedere energetic. Însă pentru că acest fond să fie încurnat de succes, e nevoie de legitimitate și de transparență. Proiectele trebuie să implice toate statele membre vizate, iar Parlamentul European trebuie să fie implicat cât mai mult în acest plan Juncker trebuie să conțină o componentă de coeziune teritorială și de solidaritate. Acum, domnul Bulman, două minute. Doamnă președinte, estimatul coleg Kamal nu mai are plăcerea, din păcate, să participe la la noastră dezbatere, dar eu aș vrea să spun cu toate acestea că dacă toți uh, dați, tot dați astfel de citate, măcar citați uh, ceea ce trebuie, din Beatles, de exemplu. The times they are a-changing. Vremurile se schimbă și cred că e momentul să dăm dovadă de solidaritate. Și anume, în acest Parlament nu mai avem uh, nicio forță demnă de acest nume a unei uh, Europe politice care să facă față acestei lipse de investiții. Și știm că altfel nu se va reveni la creștere și nici la ocupare. Dragi colegi, înseamnă ceva, suntem măcar cu toții de acord în legătură cu acest lucru. Acum se pune întrebarea și cum, cum o facem. Uh, cum facem treaba. Și, stimate domnule vicepreședinte Katainen, sunt aici câteva întrebări pe care trebuie să le clarificăm. Slavă Domnului, există codecisia, de ace de aceea suntem aici. Prima întrebare. Parteneriatul public-privat. Acesta ar fi un avantaj pentru că sectorul privat își asumă riscul și dacă se reușește, se mobilizează mai mult capital. Dar cum facem ca banii să fie investiți în domeniile adecvate? Cum facem să apară și uh, plus valoare mai multă pe viitor? De aceea din această întrebare se nasc încă două. În aceste zile vorbim foarte mult despre guvernanța acestui nou instrument, uh, pentru care și Parlamentul European trebuie să plătească pentru că se pune problema răspunderii. Cine își va asuma răspunderea și în ce formă ne vom exercita dreptul de codecizie? Și în al doilea rând, sigur că trebuie să fie proce ă, pro posibil să se dezvolte în mod cât mai divers proiecte mari, dar pentru asta avem nevoie de un bun mix de politici, de instrumente ă, și pentru asta trebuie să ne implicăm prin codecizie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van de Camp, un minut 30. Eh, mevrouw de voorzitter, Stimată doamnă președintă, în calitate de membru al grupului PPE și de membru al Comisiei pentru Transporturi și în calitate de olandez, mă bucur că avem această propunere de plan de investiții din partea Comisiei Juncker. De multe ori nu sunt de acord cu domnul Eichhout, dar a venit vremea ca în Europa să privim lucrurile ca fiind provocări, nu amenințări. Pentru că am tot trăit cu amenințări. Acum trebuie să identificăm oportunități, provocări. Doamna președinte, este clar că Uh, și, în, și iadul e plin de bune intenții uh, și în calea noastră sunt multe obstacole. Uh, Um, fondul de investiții va oferi uh, o sumă importantă disponibilă. Uh, efectul multiplicator va funcționa în calitate de olandez. Uh, știu că el va funcționa, sunt convins de acest lucru. Nici infrastructurile clasice nu trebuie uitate. Știu că um, politica energetică va atrage multe fonduri, dar avem nevoie și de infrastructuri clasice um, și va fi o adevărată provocare să-i convingem pe investitorii privați să uh, completeze planul Juncker, să se asocieze acestuia. Vă întreb um, ce sumă ați strâns de la statele membre la Consiliu pentru a sprijini planul Juncker? Are cuvântul acum doamna Gardia Zabal, două minute. Gracias, presidenta, comisario Katainen. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Katainen. Rigoarea în Europa, în mod evident, a funcționat, iată de ce solicităm schimbări urgente și în profunzime. Planul Comisiei merge în direcția cea bună, dat fiind că mizează pe aceste investiții pe care noi le cerem de mult timp, tocmai pentru a consolida creșterea și a crea locuri de muncă. Investiția e instrumentul cel mai puternic pentru Europa ca să-și modernizeze și reformeze economia. Și nu doar cantitatea contează, ci și calitatea proiectelor, valoarea adăugată pe care o vom putea obține. Iată de ce avem nevoie de un plan de investiții care să ne aducă Europa pe care ne-o dorim. Avem nevoie de o strategie de viitor mai vastă, o agendă cu dezvoltarea durabilă ca obiectiv real. Încă o dată insist, e nevoie de coerență între obiectivele noastre politice și mijloacele financiare, și asta la nivel european deoarece nu putem duce la bun sfârșit uh, nicio strategie cu bugetul european actual și nici cu planul de investiții așa cum e conceput. Dar, cum spuneam la început, lucrurile merg în direcția cea bună. Avem nevoie de acest plan, el trebuie să funcționeze și trebuie să funcționeze acum, pentru că economia europeană trebuie relansată și pentru asta trebuie să respectăm o serie de criterii. 1. Adiționalitatea este foarte important. Nu putem continua să finanțăm ceea ce uh, figurează deja la buget. Alminte, nu producem valoare adăugată. Proiectele acum. Ele trebuie să aibă un impact socioeconomic. 3. Trebuie să acționăm acolo unde e realmente necesar, acolo unde piața nu funcționează. Și 4. Avem nevoie de a ține seama de riscul pe țară atunci când alegem proiectele. Ar fi multe de menționat. Noi aici în Parlament suntem dispuși să conlucrăm Comisia și Consiliul pentru ca planul să funcționeze. Dar aș lansa și un apel, un apel la statele membre, la Consiliu. Trebuie ca toată lumea să participe la acest plan, pentru că acest plan în sine nu e suficient, e nevoie de mai mult capital. Vorbitoarea e întreruptă. Președinta acordă cuvântul pentru 1 minut 30, domnule Gresle. Doamnă președinte, domnule comisar, în tot pachetul Juncker stârnește multe întrebări rămase fără răspuns și ne-am bucurat să avem un răspuns, domnule comisar. Uh, noi, Parlamentul European, ar trebui să aprobăm 8 miliarde și gata, atât. Uh, practic facem un uh, trust fund, un fond fiduciar, dar noi nu avem nicio privire de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă, asupra riscurilor și nu ne convine. Ideea este că acești 8 miliarde de euro se iau din fondul de cercetare și nu-i mai vedem înapoi. Există întrebări legate de experiența de până acum în domeniul instrumentelor financiare. Cum se va ține cont de ea? Ca membra Comisiei de Control Bugetar pot să vă spun că în perioada 2007-2013 doar 40% din banii pentru instrumente financiare au ajuns la scopurile pentru care trebuiau să fie folosiți. Doar 40% din acești bani. Credeți oare că acum lumea s-a schimbat pentru că există acest pachet? Eu vă întreb sincer și vreau să am răspunsuri la fel de sincere. Și vreau să vă mai întreb, ajunge să cheltuim bani? Grecia, Grecia are cea mai uh, slabă economie din zona euro. Sunt regiuni subfinanțate, sunt regiuni care nu pot să gestioneze proiecte, deci asistența tehnică este la fel de necesară, cel puțin. Și deci se pune problema ce facem, ce le oferim investitorilor. Este o întrebare importantă, pentru că în Germania în ultimii ani, investițiile au crescut uh, foarte mult și nu vreau să facem investiții care să nu ducă la nimic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, un minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Sprijin planul Juncker. Doresc ca economia reală să poată să atragă mai multe investiții. Dar am câteva observații. Avem 460 de miliarde de euro uh, foarte reali în uh, fondurile structurale avem uh, și experiențe în ceea ce privește facilitățile de uh, împărțire a riscurilor. Deci am putea face mai multe cu rezervele financiare deja existente. Uh, o a doua, a doua observație. Trebuie să fim foarte prudenți. Programele deja în curs care reprezintă datorie într-un fel uh, nu trebuie să fie reluate de bei, deci uh, e nevoie de investiții reale, noi. Um, apoi, mm, intențiile comisiei sunt încă foarte vagi. ar fi acceptabil, de exemplu, ca fondurile să ajungă doar în vechile state membre și nu în cele noi? Uh, este acceptabil ca un stat membru să atragă mult mai multe uh, fonduri decât altul? Ați discutat deja despre modul de repartizare a fondurilor? Și să nu uităm proiectele transfrontaliere. Acestea ar trebui să fie prioritare. Vă rog să răspundeți numele Consiliului în legătură cu uh, această repartizare a fondurilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Caras. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, în Europa șomajul este în creștere, datoriile de stat sunt prea mari, structurile sunt învechite, avem prea puține investiții și o competitivitate prea redusă, prea puțină creștere și ocupare. Iar planul prezentat acum reprezintă doar o inițiativă și o inițiativă complementară Planul acesta, și asta mă bucură, deschide noi uh, drumuri uh, pentru Europa, dar nu poate să înlocuiască toate măsurile pe care le-am uh, decis până acum. Este doar o inițiativă suplimentară pentru competitivitate, creștere și ocupare. Și este o inițiativă bună pentru investițiile europene. Ideea care stă la baza lui este importantă și avem nevoie de proiecte care să aibă un succes durabil. Altfel, nu vom avea niciun fel de investiții private. Doamnelor și domnilor, Parlamentul se simte responsabil și implicat. În rapoartele noastre, în munca noastră și la diferitele comisii, dar mai ales la Comisia pentru Bugete și la Comisia Econ, acest lucru se va vedea. Avem nevoie de dialog. Noi nu um, considerăm că uh, guvernanța trebuie făcută doar uh, de bei. Noi credem că trebuie să avem un cuvânt de spus și vreau să o spun încă o dată, statele membre uh, trebuie, președinte întrerupe, statele membre trebuie să acționeze în comun cu bani și garanții. Domnul Eller, un minut 30. Domnule Katainen, vorbim uh, aici despre acest proiect și, cum a spus și Manfred Weber, vrem să-l susținem. E un proiect corect, dar trebuie ca și construcția să fie făcută corect. Și vreau să vă întreb următorul lucru. Care este uh, plus valoarea acestui uh, plan față de instrumente existente, cum ar fi Orizontul 2020, Uh, COSME și altele. Cum se vor completa unele pe altele și cum vom crea o plusvaloare în loc să înlocuim acele fonduri? Și a doua întrebare, ce fel de profil de risc uh, avem în vedere atunci când finanțăm proiecte sau, să spun lucrurile altfel, cum uh, se poate asigura un efect de pârghie mare? Pentru că este important, avem instrumente existente și ultimul lucru, Proiectul este cel corect, dar am fi vrut mai multă ambiție, am fi vrut ca banii să nu se ia de la investiții și cercetare, ci să se partajeze povara, ar fi fost mai simplu, pentru că e prea ușor să iei acești bani din bani europeni. Trebuia să vină și de la statele membre. Mulțumesc! Trecem acum la Catch the Eye. Multe persoane au cerut cuvântul. Vom da cuvântul la nouă persoane și începe doamna Maletici. Un minut. Alizi, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-l salut pe domnul vicepreședinte. O lecție importantă din politica de investiții, pe baza experienței noastre, din politica de coeziune, un alt instrument de dezvoltare e că toate forțele noastre trebuie să se concentreze pe pregătirea unor proiecte de calitate și consolidarea resurselor umane. Aceste lucruri lipsesc în proiectele europene, dar în special resursele umane și Comisia Europeană ar trebui să fie mai focalizată pe acest aspect. Statele membre care utilizează fondurile de coeziune ar trebui de asemenea să investească puternic în a cofinanța aceste proiecte și sper ca noua politică de investiții să nu se substituie uh, politicii de coeziune, ci să se adauge la acestea. Și țările să poată beneficia de consolidare fiscală tocmai pentru a nu trebui să stopeze investițiile, ci să le promoveze. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să Întreg pe domnul în următorul lucru. Comisia, Consiliul și Parlamentul uh, s-au pus de acord în legătură cu faptul că infrastructurile de transport să fie o prioritate mm, pentru Uniunea Europeană uh, și uh, cu siguranță cu perspectiva creării de locuri de muncă. Uh, există perspective uh, de atrage de fonduri din planul Juncker. Uh, vor fi consacrate fonduri din acestea proiectelor de transport uh, cu o valoare adăugată uh, europeană reală și cu un control din partea Comisiei și Parlamentului? Pentru că cu obligațiunile de proiect aș uh, spune că nu s-a atins obiectivul. Uh, nu suntem siguri că aceste fonduri gestionate de BEI uh, vor permite același nivel de control din partea instituțiilor europene, Comisie și Parlament. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ford. Colegi, avem nevoie de investiții, de, de investiții sectorul privat în mici investitori, uh, antreprenori, ei trebuie să știe că suntem alături de ei. Cutiuța mea de e-mail e plină de mesaje de la IMM-uri care au dat faliment. Și asta în sectorul cu creșterea cea mai puternică din economia noastră și anume sectorul digital. Sper că investițiile să nu fie dedicate din nou marilor companii care evită să plătească impozite. Uh, Cei care au nevoie de derogări sunt cei care nu utilizează tehnologiile digitale. Insist, pe lângă Consiliu, mingea în terenul dumneavoastră, lucrurile nu vor fi luate în serios dacă nu se schimbă ceva. Vă rog, oferiți micro-întreprinderilor derogările de care au nevoie. Pur și simplu faceți-o. Mulțumesc. Acum, domnul Iacov și un minut. Comisia o să ti zapamćena po potom. Mulțumesc. Cred că vă amintiți, uh, cred că ne vom aminti de Comisia Europeană în funcție de succesul sau eșecul acestui plan. Și în acest context și mandatul nostru din Parlament va fi marcat de acest succes sau eșec. De aceea, din capul locului, vreau să-mi exprim susținerea față de acest plan. Am convingerea că nu există nicio alternativă. Recunosc și accept criticile, recunosc că trebuie să dezbatem, dar haideți să propunem și o alternativă, dar nimeni nu a propus niciun fel de alternativă. Eu susțin acest plan și sper că o serie întreagă de proiecte vor putea fi selecționate, înainte de toate, pentru o sinergie cu statele membre care trebuie să participe și cu capitalul privat, cu regiunile, cu tot ce avem la dispoziție, pentru că doar așa, printr-o sinergie, vom putea să sperăm că acest plan are succes. Mulțumesc, domnul Viegas, un minut. Obrigado. Eh, este fund europeu para... Vă mulțumesc. Acest uh, fond european pentru investiții strategice răspunde unei nevoi majore a Uniunii europene în momentul de față. Uh, lipsa de creștere economică, lipsa inflației uh, arată că e mare nevoie de el, dar Succesul acestui fond depinde mult de investitori de pe piața uh, privată. Acest model nu a avut succes în trecut și nu avea nici în viitor succes pentru că um, sectorul privat dorește profituri uh, imediate. Uh, nu are aceleași obiective ca și sectorul public. Lipsește uh, încrederea în rândul întreprinzătorilor. Uh, în rândul investitorilor, uh, politicile uh, de criză, uh, de rigoare bugetară, nu ameliorează situația încrederii în Europa. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Vali. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt preocupat de faptul că aceste fonduri au fost luate, de fapt, din fonduri destinate cercetării, care acum sunt uh, transferate în proiecte de infrastructură sau uh, uh, și, și ajung în mâinile criminalității organizate sau servesc intereselor companiilor um, multinaționale. Uh, poate se caută în alibi socialiștilor care abandonează în lupta împotriva austerității și acest plan reprezintă un alibi, pentru că în campania electorală foarte mulți uh, alegători uh, uh au uh, fost amăgiți de socialiști, de politicile propuse de ei de lupta împotriva austerității. Eu cred că acest plan este foarte riscant, riscăm um, să facem, să obținem rezultatele opuse celor dorite. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Balțu. Mulțumesc. Planul Juncker este considerat de mulți un fel de glonț uh, de argint, 350 de miliarde de euro. Haideți să mai vedem. 120 de miliarde ar veni din partea uh, Uniunii și 115 efect de uh, pârghie. Dar nu este niciun fel de glonț de argint aici. Este doar o speranță. Trebuie să ne întrebăm uh, ce părere va avea sfera privată. Există o mare răspundere și statul trebuie să garanteze aceste investiții. În Ungaria am avut experiențe foarte proaste cu PPP-urile. Atunci când uh, economia nu își poate stabili singură obiectivele, atunci se stabilesc uh, obiective de genul ocupării. Foarte multe locuri de muncă sunt create de IMM-uri în Uniunea Europeană și de aceea trebuie să susținem neapărat aceste întreprinderi mici și mijlocii. Mulțumesc. Bogovici. Domnul Bogovici, un minut. Eh, eh, Vă mulțumesc. la început trebuie să vă spun că susțin ideea acestui fond de investiții. Susțin și angajamentele Băncii Centrale Europene, că toate acestea vor contribui la mai multe locuri de muncă, mai multă creștere și mai multă satisfacție în, așa, în Europa. Oricum, trebuie să urmărim un calendar foarte precis, însă aș face un apel la Comisie și Consiliu să colaboreze în mod intens cu statele membre pentru a evita o situație ca cea citată de domnul Van Nistelrooy, adică la finele programului să constatăm că toate fondurile s-au dus doar către țările bogate. Până acum au existat multe întârzieri în dezvoltare și asta mai ales pentru că nu a existat suficient capital privat care să meargă către dezvoltare. Vă rog să fiți atenți. Trebuie adoptată toată reglementarea necesară în instituțiile europene, da, dar și în statele membre. Vă mulțumesc! doamnă președinte um, pachetul propus de domnul vicepreședinte katainen uh, reprezintă o măsură importantă dar grupul meu uh, o cere de ani de zile. De ani de zile spunem că e nevoie de mai multe investiții pentru că doar măsurile de austeritate singure este foarte clar că nu au permis obținerea de creștere economică. Cred că acum noi, cu toții, trebuie să facem așa fel încât acest plan de investiții să funcționeze și avem nevoie de, pentru asta de uh, o bună punere în aplicare. Așa cum au spus și alți colegi, foarte importantă va fi selectarea proiectelor potrivite. Uh, ele trebuie să aibă o valoare adăugată europeană, să nu fie doar proiecte care oricum ar fi primit de undeva finanțare. Și statele membre trebuie să alimenteze fondul um, de la bugetele lor naționale în mod flexibil. Și întrebarea pe care o pun domnului Katainen este cine va lua decizia în legătură cu aceste proiecte? Pentru că ați spus că Parlamentul European va avea un rol prin audieri, dar vom avea până la urmă vreun rol semnificativ în alegerea proiectelor? Vă mulțumesc! Chiar știa s-a încheiat și acum dau cuvântul din nou domnului Katainen în numele Comisiei. President, thank you very much. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere aprinsă și pentru ideile exprimate. Aș dori să subliniez natura de bază a planului de investiții. În primul rând, vreau să amintesc ce am spus și mai înainte. Acest plan de investiții nu va schimba totul. Avem nevoie de reforme structurale, avem nevoie de uh, creare de încredere, de o politică fiscală care să creeze încredere, de o politică monetară adecvată și avem nevoie de acțiuni uh, la scară euro europeană, care să încurajeze mai ales sectorul privat să investească în Europa. De aceea, planul de investiții nu este una dintre uh, atâtea alte măsuri. Este un răspuns structural european care are trei uh, unghiuri. În primul rând, un fond de risc că să încurajăm sectorul privat să investească în statele mai riscante, în regiunile cu risc mai mare, în proiectele cu risc mai mare și mai ales uh, în IMM-uri. Al doilea unghi este uh, o pregătire de proiecte transparentă. Noi am dorit să avem uh, proiecte viabile din punct de vedere economic, uh, bine structurate, pentru ca banii să ajungă la proiecte din uh, zone cât mai diverse ale Europei. Asta doresc investitorii instituționali și investitorii în sectorul privat. Se spune că treaba noastră de zi cu zi este să investim în Europa. Din păcate, nu avem suficiente proiecte viabile, uh, fiabile și bine structurate. De aceea ni s-a cerut să creăm o bază de date de astfel de proiecte și asta vom și face. Apoi, noi vrem să ajutăm uh, sectorul privat, dar și sectorul public – să structureze aceste proiecte. Noi sporim asistența tehnică ca să ne asigurăm că întreaga Europa, că toate părțile Europei beneficiază de uh, noile investiții. În al treilea rând, și cel mai important după părerea mea, piața unică pentru că um, reformele structurale europene pot crea noi piețe, noi șanse pentru întreprinderile mici, dar și pentru întreprinderile mai mari din Europa. Și acolo uh, nu există nicio limită în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. De aceea cred că noi toți trebuie să ne concentrăm asupra pieței unice și să nu uităm, uh, chiar dacă banii sunt totdeauna mai atractivi, să nu uităm că... Um, aspectul pieței unice e mai puternic și ne poate oferi mai multe decât uh, doar uh, profit. Cei dintre noi care doresc să ajute IMM-urile și sunt interesați de sporirea uh, resurselor publice pentru creditarea IMM-urilor. Vreau să le spun să se uite la ce a făcut guvernul spaniol. Este un exemplu foarte bun pentru noi toți și eu vreau să încurajez fiecare stat să facă același lucru, să folosim fondurile structurale ca instrument financiar, să oferim mai multă lichiditate, mai multe credite pentru IMM-uri. E cel mai bun mod de a folosi fondurile structurale dacă vrem mai multe credite pentru IMM-uri. Deci, aceasta este o șansă neatinsă până acum în majoritatea statelor membre. Vreau să rog Comisia să transmită acest mesaj în fiecare stat membru și vă rog și pe dumneavoastră să faceți același lucru. Nu trebuie să uităm că uh, Banca Europeană de Investiții, în forma sa inițială, va continua să funcționeze, va împrumuta 60-70 de miliarde pe an, iar noul fond va oferi 60 de miliarde de lichidități fără contribuția statelor membre în 3 ani. Deci, motivul pentru care acest nou fond uh, este inovator este că se concentrează pe proiectele cu grad mare de risc. Și nimeni nu știe care este cererea pentru astfel de fonduri. Dar, doamnelor și domnilor, stimați deputați, eu vreau ca noi să colaborăm îndeaproape atunci când luăm bani de la bugetul european, înseamnă că uh, folosim o sumă mai mare în moduri diferite. De exemplu, mă aștept ca cercetarea să primească mai mult când vom folosi acest efect de pârghie al noului fond. Deci trebuie să colaborăm strâns, trebuie să uh, fim uh, uniți ca să deschidem noi șanse pentru întreprinderile noastre, pentru cetățeni și să creăm locuri de muncă. Crearea de locuri de muncă este singurul uh, motiv pentru care am creat acest nou fond și nou plan de investiții. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule comisar Katainen. Acum, numele Consiliului are cuvântul doamna Kalinia Lukashevica. Uh, uh, domnule președinte, stimați eurodeputați, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru această dezbatere care demonstrează importanța uh, pe care o atașăm cu toții lansării, relansării investițiilor în Europa după ani de stagnare. Totul depinde și de determinarea celor trei instituții europene acum pentru a obține un plan ambițios de investiții pentru cetățenii europeni, un plan care să aducă creștere durabilă și locuri de muncă. Pe durata dezbaterii am luat notă de cinci grupuri de întrebări, ca să spun așa, cinci teme. S-a vorbit despre birocrație, rolul reformelor structurale, apoi s-a vorbit despre sursele de finanțare pentru investiții în statele membre și relațiile între investițiile publice, respectiv private, și apoi ceva foarte important, se atrage atenția asupra nevoii de creării de locuri de muncă și combaterea șomajului. Sigur, discutăm despre investiții nu în beneficiul investitorilor privați, ci pentru bunăstarea cetățenilor noștri și mai multe locuri de muncă. Ca atare au intervenit și întrebări despre folosirea acestor finanțări în proiecte durabile, o investiție inteligentă. De asemenea, o chestiune orizontală, legitimitatea democratică și rolul Parlamentului European, respectiv al statelor membre. Eu aș dori să recunosc importanța ceea ce a declarat domnul Weber, doamna Rodriguez și domnul Kamal au spus. Din acest motiv, așteptăm cu interes propunerea Comisiei și inițiative sub pilonul 3 al planului de investiții. Cum am uh, precizat și în introducerea mea, poate că acest al treilea pilon se va dovedi până la urmă cel mai important pentru a stimula investițiile private. Credem că, propunând o astfel de abordare în trei piloni, Comisia a făcut alegerea potrivită și pe termen lung investițiile vor spori, dar este și un instrument complex pe termen scurt, iar președinția e gata să reacționeze nu doar la uh, propunerea planului de investiții, dar și la evitarea obstacolelor de pe piața internă, în special ce privește Uniunea Energetică, economia digitală sau Uniunea Piețelor de Capital. Multe pot fi făcute de asemenea la nivel național. În ce privește contribuțiile statelor membre la acest fond, aș sublinia că detaliile încă trebuiesc precizate în propunerea legislativă și abia am început să examinăm posibilitățile. Însă, ideea principală e să ne asigurăm că la orice nivel intervin statele membre, noi fonduri vor putea fi mobilizate. E adevărat că statele membre sau băncile naționale de promovare vor putea contribui la fonduri. Dar permiteți-mi să subliniez, aceasta este doar una din modalitățile prin care statele membre pot susține investițiile în cadrul EFSI. Putea, vor putea contribui și direct la nivelul proiectelor sau prin platforme de investiții. Potrivit Comisiei și BEI, nivelul estimat al finanțărilor mobilizate ar putea ajunge la 350 de miliarde de euro investiții noi și majoritatea banilor vor veni din sectorul privat. Însă aceștia sunt lichidități, sunt bani reali și trebuie să utilizați cât mai rapid. Și asta fără nicio contribuție suplimentară din partea statelor membre. Orice contribuție va veni, suma totală firește va spori. Dacă să vorbim despre valoarea adăugată a fondului, aș sublinia că rolul noului fond e de a mobiliza investițiile noi. Iar adiționalitatea este un criteriu foarte important pentru a ne asigura că operațiunile în acest fond îi include și nu exclude pe investitorii privați. Abia am început examinarea propunerii și noi la Consiliu, la fel ca Parlamentul, avem nevoie de timp pentru a ajunge la o poziție, dar este deja limpede că adiționalitatea acestui instrument va fi esențială. Scopul e de a susține proiecte care nu sunt finanțate în momentul de față. Bună oră, pentru că uh, sunt percepute ca prea riscante. Proiectele vor trebui să devină mai atractive pentru investitorii privați. În ce privește recomandarea domnului Bullman, ați adus multe argumente valide și va trebui să găsim un răspuns la întrebările dumneavoastră în discuțiile noastre interne, respectiv interinstituționale. Suntem de acord că banii trebuie să ajungă acolo uh, unde e mai mare nevoie de ei. Și trebuie să asigurăm o mai mare coerență a criteriilor. Desigur, fondul trebuie să abordeze problema șomajului, a inegalității și a sărăciei. E un scop principal și el vede că un plan ambițios va ajuta să susținem cererea pe termen scurt și pe termen lung să susțină creșterea în Europa. Este o condiție esențială pentru a aborda șomajul prea mare. De asemenea, aceste investiții vor putea aduce o rată mai bună a ocupării în întreaga Uniune. Propunerea Comisiei are în vedere o sporire a investițiilor în IMM-uri, pentru că acestea au o contribuție vitală în ocupare. Această parte a planului nu trebuie subestimată, căci va stimula în mod real activitatea IMM-urilor în întreaga Uniune. Ajungând acum la conținutul dezbaterii din Consiliu, și mi s-a adresat o astfel de întrebare, v-aș atrage atenția că dezbaterea, dezbaterea de ieri de la Ecofin a fost una publică. Și v-aș da câteva informații relative la discuția de ieri. Ministrii s-au angajat să transforme acest plan într-un succes. Sunt de acord că proiectele care își aduc contribuțiile cele mai semnificative vor trebui să aibă succes. Ele trebuie să aducă ocupare, să amelioreze transferul tehnologic și de cunoaștere, în, mai ales în regiunile încă în dezvoltare. Principiul adiționalității a fost pus pe tapet ca un criteriu cheie și în uh, multe aspecte încă trebuie clarificate pentru ca lucrurile să funcționeze cum se cade. Sigur, dezbaterile vor continua și Eforturile vor fi intense la Consiliu și vom încerca să obținem rezultatele cele mai bune. În ce privește rolul Parlamentului European, așteptăm cu interes demararea negocierilor cu dumneavoastră pe propunerea de stabilire a fondului și sperăm să obținem un acord rapid, așa încât banii să poată ajunge în economie. Însă ca banii privați să înceapă să curgă, există și câteva principii cheie. Bună oară! Depolitizarea procesului decizional la nivelul fondului, asigurând independența în selectarea proiectelor. De asemenea, la Consiliu suntem constrânși de timp pentru a examina propunerea și ca președinție noi credem că putem respecta termenele ambițioasă și asta fără a uh, face rabat de la calitatea legislației propuse. Atâta timp cât lucrăm în mod constructiv împreună, ne putem atinge aceste obiective ambițioase, pentru că cetățenii au mari așteptări de la noi și nu e timp de pierdut în a stimula investițiile în Europa. Haideți să conlucrăm. Și asta în mod constructiv, asigurându-ne că planul de investiții va funcționa. Haideți să scăpăm de criză, haideți să creăm condițiile care să aducă ocupare și bunăstare cetățenilor în Europa. Haideți să facem ca lucrurile să funcționeze. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Kalina Lukașevița. Aici se încheie dezbaterea.